Ok, colleagues, I'm going to make a start. Bine, dragi colegi, haideți să începem. Sper că ați venit cu toții. Sigur că cei care sunt coordonatori uh, au uh, lucrat de înainte de 9 dimineața uh, fără întrerupere, pentru că am avut o, un prânz de lucru. Avem acum pe ordinea de zi prezentarea din partea OCD DAC, Comitetul de, Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare al OCD, ne, poate vă aduceți aminte că uh, acum un an am uh, avut o întâlnire cu Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare DAC din cadrul OCDE, uh, care uh, și-a trimis reprezentanții aici la noi pentru a discuta, pentru a avea poziția noastră și acum avem raportul final pe care l-ați primit cu toți, a fost adoptat în toamnă, publicat în decembrie și au fost adăugate și răspunsurile din partea Comisiei Europene și e important ca Parlamentul să audă această evaluare interpares uh, pe care ați realizat-o Comisiei Europene, uh, pentru că discutăm despre noul cadru de dezvoltare și ar trebui să învățăm din uh, trecut, să învățăm ce facem bine, ce nu facem la fel de bine, să încercăm să corectăm, să tragem învățămintele necesare pentru a ne descurca mai bine pe viitor. Deci vom asculta reprezentanții OCDE și apoi ai Concord. Și Comisia Europeană, de asemenea, va lua cuvântul pentru a răspunde. Mă bucur uh, că avem reprezentanța OCD și mă bucur și mai mult că un uh, fost uh, coleg al nostru, uh, George uh, Morera da Silva, uh, care uh, a fost, uh, deci, în Parlamentul European, în PPE, din 99 până în 2003, înainte să uh, Uh, meargă uh, în guvernul uh, din Portugalia, are multă experiență în politica de dezvoltare, în politica de mediu, de asemenea, a fost raportor, primul raportor pentru sistemul european de comercializare a emisiilor. Îi urez bun venit împreună cu colega sa, Caro Miyamoto, Kaori Miyamoto, care este analist politic la OCD și apoi am să dau cuvântul și concord și comisiei. Dar acum deocamdată aveți cuvântul dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur să am ocazia să vă prezint evaluarea Interpares pe care am realizat-o. După cum știți, aceasta reprezintă unul dintre elementele cele mai importante ale activității DAC, uh, pentru că acest proces a început uh, acum 54 de ani de zile. 54 um, de ani în care am avut posibilitatea să învățăm unii din experiența celorlalți prin acest uh, exercițiu de evaluare interpares. 85% dintre recomandările acestor, evalu- acestor evaluări au fost puse în aplicare uh, cel puțin parțial, dacă nu uh, pe deplin. Așadar, uh, ele duc la transformare aceste valori. Ați primit uh, prezentarea unui coleg din echipa mea în timpul procesului de realizare a evaluării. Acest proces a avut loc uh, între mai și octombrie 2018, la șase ani după ultimul uh, astfel de exercițiu din 2012. Ca de obicei, avem doi uh, examinatori. În acest caz a fost vorba de Japonia și de Canada. S-au realizat uh, vizite pe teren în Mali și în Bolivia și recent am uh, adoptat concluziile acestui exercițiu de revaluare interpares în, luând în considerare și opiniile uh, delegației care a fost pe teren. Acest proces a avut loc într-un context foarte important, pentru că după cum știți, uh, se discută noul cadru european pentru dezvoltare și se uh, dezbate noul cadru financiar multianual. Prin urmare, sperăm că această evaluare interpare să aibă o influență asupra modului în care se desfășoară discuțiile aici în Parlamentul European. Așadar, așteptările sunt foarte ridicate referitor la rezultatele uh, și la, la transpunerea acestei evaluări în activitatea dumneavoastră. Acum aș dori să vă ofer o perspectivă generală asupra, asupra evaluării. Ea a reflectat progresele majore realizate în ultimii șase ani. Comitetul DAC și secretariatul DAC au exprimat aprecierea pentru rolul valoros pe care îl joacă Uniunea Europeană și instituțiile sale, inclusiv Parlamentul, în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare și asistența umanitară la nivel global. Uh, acesta a fost, aceasta a fost una dintre constatările principale ale evaluării. Aprecierea, deci, rolului pe care, rolului pe care îl joacă Uniunea Europeană. Uh, după cum vă spuneam, pe 24 octombrie s-a ajuns la această decizie și o să mă focalizez asupra trei piloni, domenii unde sunt realizări importante, domenii unde reformele și punerea lor în aplicare este în curs uh, și necesită și e necesar ca acest proces de punere în aplicare să continue și apoi câteva domenii în care e nevoie de schimbări conform orientărilor ocd dac În ceea ce privește rolul de lider la nivel global, DAC consideră că Uniunea Europeană a jucat un rol cheie la nivel global. Uniunea Europeană este cel mai mare donator global. Instituțiile europene și statele membre uh, donează 84 de miliarde de euro de asistență oficială pentru dezvoltare, deci cel mai important donator al DAC în 2016 banii care au fost efectiv uh, alocați a fost, au fost 16 miliarde de uh, dolari. Uh, Uniunea Europeană, de asemenea, a jucat un rol cheie în realizarea de alianțe globale, în uh, facilitarea um, acordurilor la nivel global, să ne gândim la acordul de la Paris și mai recent Uniunea Europeană a jucat un rol important în crearea de alianțe pentru uh, uh, rețeaua de susținere a uh, ajutorului umanitar. Uniunea Europeană este, de fapt, unul dintre copreședinții grupului de acțiune pentru ajutor umanitar. Uh, de asemenea, considerăm că Uniunea Europeană a asumat un rol de lider în uh, creionarea unei abordări integrate pentru uh, situațiile de criză, conflict și fragilitate. Uh, Uniunea Europeană are fonduri de urgență, fonduri uh, care permit uh, un răspuns rapid în caz de criză. În al treilea rând, eficacitatea uh, activităților de dezvoltare, care ne preocupă foarte mult uh, la uh, DAC, deci eficacitatea ajutoarelor oferite și DAC um, consideră că Uniunea Europeană uh, a făcut o treabă excelentă în ceea ce privește ajutorul umanitar, furnizând 80% din susținerea bugetară pentru îmbunătățirea guvernanței statului de drept, Activitatea Uniunii Europene în acest domeniu a fost uh, recunoscută ca fiind foarte importantă și toți membrii sunt interesați să învețe mai mult din experiența europeană în ceea ce privește um, susținerea bugetară, un instrument care nu a fost uh, diseminat uh, sau nu a fost utilizat foarte mult de ceilalți membri DAC. Um, apoi, parteneriatele cu actori multipli dar în 65 de țări sunt bazate pe prioritățile țărilor respective, ceea ce are uh, elemente importante de um, asumare din partea guvernelor respective. În ceea ce privește um, recunoașterea publicului, rolul Uniunii Europene a fost foarte important uh, și prin faptul că um, a, a dus la a, diseminarea informațiilor a, cu privire la activitățile întreprinse. cetățenii, sigur că sunt în centrul politicilor noastre și e nevoie de transformări, încă de transformări în acest sens. Acum, să trec la cel de-al doilea set de recomandări. Sunt domenii unde Uniunea Europeană a făcut pași încurajatori și poate să continue să facă progrese. În primul rând, în ceea ce privește orientările operaționale, um, există un uh, consens european în privind dezvoltarea din 2017 și acum a venit momentul să se uh, dezvolte și mai mult acest concept de orientări operaționale cu privire la modul în care Uniunea Europeană și statele membre vor pune în aplicare consensul, focalizându-se asupra de, um, dezvoltării durabile și a reducerii sărăciei. Acest consens nu este uh, unul doar al instituțiilor europene, el uh, se concentrează asupra statelor membre și credem că orientările operaționale privind consensul vor fi foarte importante. În ceea ce privește egalitatea de gen, Statele Unite au jucat un rol important privind egalitatea de gen Uh, și Uniunea Europeană mai degrabă uh, a făcut pași importanți în acest sens, dar considerăm că ar, ar, s-ar putea eficientiza activitățile și acest lucru este cu atât mai important cu cât Banca Europeană de Investiții este de asemenea inclusă în acest proces de revizuire, um, pentru că BEI Uh, se ocupă de uh, canalizarea 27% din fondurile puse la dispoziție de actorii europeni. Prin urmare, BEI ar trebui să înceapă să raporteze cu privire la um, parametrul de gen. În ceea ce privește mediul și schimbările climatice, Uniunea Europeană a făcut progrese în, uh, în cazul mai multor indicatori uh, uh, care um, țin de eficientizarea activităților. Este necesar să se facă pași suplimentare, așa cum uh, uh, se recomandă în uh, evaluarea din 2012, astfel încât punerea în aplicare să fie mai bine susținută, cu atât mai mult cu cât dacă în momentul de față elaborează niște analize cu privire la consecvența și alinierea între cooperarea pentru dezvoltare și acordul de la Paris și până la sfârșitul anului vom publica un raport prin care analizăm uh, uh, politicile de cooperare pentru dezvoltare și legătura cu acordul de la Paris, pentru că, după cum știți, um, nu toate acțiunile de cooperare pentru dezvoltare sunt 100% compatibile cu acordul de la Paris. Aici rolul Uniunii Europene va fi foarte important. Un alt punct foarte important referitor la eforturile uh, privind finanțarea pentru dezvoltare um, știu care sunt discuțiile în această comisie și știu că acesta este unul dintre elementele fundamentale pentru Agenda 2030 pentru că fără mobilizarea sectorului privat nu vom uh, avea succes. Mobilizarea sectorului privat joacă un rol uh, de catalizator uh, pentru asistența oficială pentru dezvoltare. Și aceasta trebuie să fie mai bine canalizată către țările care au cea mai mare nevoie. Impactul este esențial în munca noastră. În acest sens, recomandăm să se continue progresele pentru o finanțare a o finanțare pentru dezvoltare care să ia în considerare mobilizarea finanțării private pentru Africa și pentru alte țări. Uniunea Europeană este încurajată să se asigure că uh, obiectivele țărilor partenere sunt bine luate în considerare și sunt bine uh, țintite uh, Um, și, sigur, trebuie să se colaboreze cu uh, Banca Europeană de Investiții și cu celelalte instituții de investiții financiare. Sunt punctele cele mai importante în acest sens. În ceea ce privește ajutorul multilateral, în contextul în care acesta reprezintă deja un sfert din uh, cuantumul uh, asistenței ofici oficiale pentru dezvoltare, ODA, Uh, acesta joacă un rol tot mai important și de aceea am dorit să subliniem nevoia în contextul multilateralismului pentru că uh, un sfert din uh, ODA, deci din uh, asistența pentru dezvoltare, este canalizată de comisie uh, către organizații multilaterale de mulți ani se poartă o discuție referitoare la alocarea fondurilor și noi, secretariatul DAC și membrii comitetului, considerăm că ar fi important ca valoarea adăugată a acestor modali- a acestei modalități să fie subliniată și mai mult, astfel încât să poată fi uh, evaluată în mod corect. Este un tip de recomandare pe care o introducem în aproape toate uh, evaluările în Interpares. On policy coherence for development, the review also raportul mai recomandă uh, o identificare mai corectă a impactului uh, politicilor UE în țările în curs de dezvoltare, dincolo de cooperare pentru dezvoltare. Și apoi trebuie să fie monitorizată raportarea statelor membre, uh, Acum nu vreau să intru în detalii. în legătură cu rolul acestor abordări în agenda ambițioasă de care ne vom ocupa în viitorul apropiat. Rezultate și evaluări. Acum, revizuirea recomandă utilizarea mai bună a informațiilor și evaluării rezultate printr-o legătură mai bună a tuturor elementelor și reliefarea contribuției UE în ce privește influențarea politicilor din aceste țări și făcând uh, evaluări descentralizate care să fie mai bine accesibile publicului. Și în final, două elemente critice, zonele în care credem noi că e nevoie de schimbare Nevoia de a uh, aloca mai multe de ceurilor. În 2015, doar do- în 2016, doar 27% uh, s-a îndreptat către LDC-uri și e un procentaj scăzut în comparație cu media DAC, și anume 40%. Sigur, cunoaștem uh, motivele și contextul acestui fenomen, însă, repet, uh, am, uh, noi cei de la DAC am spus în repetate rânduri că trebuie să ne concentrăm asupra cerurilor și DAC a fost de acord să recomandăm UE să rămână concentrată pe eradicarea sărăciei și Uh, alocarea de sume mai importante către LDC, deci, plus că ar trebui să joace un rol uh, mai important de coordonare, să încurajeze statele membre să-și realizeze uh, obiectivul de 0,7% produs național brut și 0,15 până la 0,2% pentru LDC-uri pe linie cu consensul. Și, sigur, Comisia consideră că viitorul cadru financiar multianual va oferi o șansă importantă ca noi să putem rezolva aceste probleme și să vedem mai exact cum anume actorii UE și statele membre vor putea acționa concentrându-se mai degrabă asupra țărilor mai puțin dezvoltate. Apoi, în final, să vorbim despre personal și despre mai bune competențe. O eficiență mai mare ar putea fi dobândită prin simplificarea procedurilor pentru a reduce raportarea, care este o povară foarte mare, și cu mai multă autoritate bugetară delegațiilor de la fața locului politicile de resurse umane trebuie și ele să fie trecute în revistă în mod constant și ajustate pentru a se aloca uh, volumul necesar de competențe și cunoștințe și în concluzie spune că sigur că rezultatul acestei revizuiri este foarte pozitiv, dar în același timp există și anumite așteptări ca Uniunea Europeană să-și asume rol mai important în dezvoltare și angajament global într-un context în care succesul se măsoară nu prin ce s-a convenit în 2015, ci prin rezultatele care vor fi uh, atinse în 2030. Mulțumesc! Before I open question, can I just clarify? Înainte de runda de întrebări, vreau să clarificăm ceva. Mi-a venit o idee ascultându-vă. Această evaluare interpares e a instituțiilor europene, nu? Deci ce anume cheltuiește Comisia, nu statele membre. Da, așa este. Bun, acum e clar, dar trebuie să citesc recomandările. Se vorbește acolo, am tot citit despre statele membre, dar de fapt e vorba despre instituțiile europene și modul în care cheltuiesc ele bani. Vreau doar să verific că am, dacă am înțeles eu corect. Bun, să vedem ce colegi doresc să ia cuvântul. Maria Hoibuch și Heidi Hauta. Maria. Te rog. Herzlichen Dank für die Vorstellung. Mulțumesc, mulțumesc pentru această prezentare. Gut. Herzlichen Dank für die Mulțumesc încă o dată pentru prezentarea acestui raport. A fost foarte interesant. Eu aș avea mai multe întrebări, dar de fapt aș avea mai degrabă întrebări pentru comisie pentru că, uh, de fapt, așa cum doamna președinte a clarificat, dumneavoastră ați analizat cum anume cheltuiește fondurile comisia. Uh, pentru mine ar fi importante două domenii. Uh, în primul rând, distribuirea asistenței oficiale pentru dezvoltare, ODA, um, ar fi care reflectă, de fapt, cât de importantă este Africa pentru Uniunea Europeană. Și acum aud că doar o, o pătrime, deci un sfert din uh, asistența pentru dezvoltare merge în Africa uh, subsahariană. Um, uh, vorbim, uh, auzim uh, din partea Comisiei faptul că e o nouă eră, că e vorba de parteneriat, nu doar de asistență pentru dezvoltare, dar uh, Uh, când văd că Turcia este de fapt cel mai mare beneficiar de asistență oficială pentru dezvoltare, mă mir, nu înțeleg uh, cum să lucrurile, văd o discrepanță aici și eu cred că totuși uh, Africa, regiunea Africii la sud de Sahara este regiunea care trebuie să primească mai mulți bani. Ce uh, doriți să întreprindeți pe viitor în acest sens? Ce pași concreți dorește Comisia să facă pentru ca uh, banii să ajungă în, acel, uh, în acea regiune unde chiar e nevoie de ei? Și m-ar mai interesa încă ceva. coerența de politică. Ați spus faptul că uh, ați uh, examinat mai ales programele de cooperare pentru dezvoltare, dar eu cred că problema este mai amplă, uh, pentru că nu e vorba doar de cooperare pentru dezvoltare, e vorba de politica pe care noi o um, proiectăm, practic, aici în Europa și aici mi se pare că observ o neglijență din partea Comisiei, pentru că um, ar trebui să existe, cum era pe, în trecut, era un raport la fiecare doi ani în fața Parlamentului European și acum nu mai există această raportare și uh, mie îmi lipsește raportarea. Mi se pare că este o lipsă foarte importantă. Uh, bun, politica agricolă comună are și consecințe externe și uh, eu lupt prin uh, uh avizul nostru cu colegii din Comisia pentru Agricultură și ar fi mult mai simplu dacă am avea uh, acest raport și pe baza raportului să putem să vedem exact care a fost situația în fiecare domeniu în 2015, 2016 și așa mai departe. Deci dacă am avea un raport uh, cu un tabel uh, unde să vedem frumos defalcate toate uh, cheltuielile, am putea să ne orientăm mult mai bine. Din păcate, de patru ani de zile acest raport nu se mai publică și întrebarea mea ar fi cine anume trebuie să uh, adune toate datele din toate statele membre. Uh, cine are acest mandat dacă nu Comisia? Și cum vrea Comisia să procedeze pe viitor, cel puțin în următorii șapte ani? Uh, ce doriți să faceți în această chestiune a coerenței de politici? Vă imaginați niște planuri de lucru? Aveți idei pe care ați putea să le propuneți pentru ca a reuși să facem totuși niște progrese în coerența, în ceea ce privește coerența politicilor în următorii șapte ani de zile. Um, um, Hautala. Thank you, Chair. Uh, Mulțumim, Hedy Hautala. Mulțumesc aceste treceri revistă ale OCDE DAC uh, uh, sunt o mare ocazie de a îmbunătăți lucrurile și trebuie să profităm de ea. Acum am studiat doar superficial, așa, la nivelul sumarului, uh, cuprinsului aceste recomandări, dar văd că unele din ele sunt pe linie cu ce își dorește comisia noastră. Deci reducerea sărăciei, într-o situație în care sunt uh, multe obiective geopolitice și de alt gen care se referă la uh, finanțare, dar din păcate nu primesc destui bani. Apoi, o recomandare importantă de a îmbunătăți măsurile, măsurarea performanței în ce privește egalitatea de gen și acolo problemele sunt la nivelul punerii în aplicare. În al treilea rând, mm, se reamintește că atunci când se creează noi fonduri fiduciare, trebuie să se alinieze obiectivele uh, cu prioritățile țărilor partenere în curs de dezvoltare și să se limiteze sfera de aplicare la un context specific de criză. Și asta am discutat aici. Și apoi am mai văzut că există acolo o noțiune și anume să dăm exemplul, să alocăm mai multe resurse LDC-urile, LDC-urilor și am, mi s-a atras atenția asupra acestui aspect și anume Uniunea Europeană se află sub media OCDE 40%, cu 27% pentru LDC-uri. Deci cred că toate acestea sunt foarte utile, tot ce s-a spus aici e foarte util. Poate am câteva întrebări către comisie, de asemenea, pentru că am văzut o recomandare în legătură cu coerență politică mai uh, mare între UE și statele membre. Întreb prin ce mecanisme ar putea UE să-și îmbunătățească acțiunea, să discute mai bine cu statele membre, să existe o mai mare coerență? Și o altă întrebare în legătură cu recomandările privitoare la mm, o abordare bazată pe probe, cu investițiile private, printr-o mai bună cooperare între Comisie, BEI și alte organisme de finanțare. Deci cum am putea îmbunătăți lucrurile? Oare are Comisia vreo informație să-mi ofere? Și da, trebuie să uh, studiem uh, cu atenție aceste informații și să uh, ne bazăm pe ele munca noastră. Mulțumesc cum Charles Gără și apoi Judith Sargentini Charles. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucură că reprezentantul OCDE spune că Uniunea Europeană joacă rolul destul de bine. Destul de bine, în fine, eu, eu aș spune că face lucrurile foarte bine, iar acolo unde sunt și minusuri, nu e neapărat uh, responsabilitatea Uniunii Europene, mai ales acolo când criticați faptul că n-am ajuns la 0,7%, asta nu e vina Comisiei, ci a statelor membre. Uh, deci dacă putem să avem o lectură pozitivă, putem să avem și o lectură negativă. Lectura pozitivă e că Comisia își face treaba. Lectura negativă ar fi în ce privește ajutorul public pentru dezvoltare. Sunt vreo 20 de state care nu își fac treaba, care întârzie, care fac doar promisiuni și anunțuri, dar care hmm, lasă acțiunea la calendele grecești. Uh, și nu răspund așteptărilor pe care le-au uh, stârnit ele însele. În al doilea rând, am citit așa foarte rapid, uh, telegrafic, documentul și n-am văzut nimic în ce privește principiul diferențierii. În legătură cu acest principiu, îmi pare rău, dar spun, repet colegilor uh, aceleași vorbe, dar e foarte important în aceste momente, pentru că dacă vrem să luptăm împotriva sărăciei și să fim și eficienți, atunci se pune o problemă cu țările cu venituri intermediare care nu se mai găsesc pe lista beneficiarilor. Păi ce vrem să facem? Trebuie să găsim o soluție. Nu spun că Uniunea Europeană trebuie neapărat să intervine la nivel financiar acolo, dar care sunt uh, recomandările OCDE-ului ca să reușim? Sau alt exemplu, Noi trebuie să luptăm și împotriva maladiilor, cum ar fi SIDA. Sunt țări cu venituri intermediare, venituri medii, care nu acționează nici uh, în ce privește tuberculoza, de exemplu, și atunci, dacă nu ajutăm aceste țări, atunci nu facem decât să contribuim la propagarea acestor maladii. Și un al treilea punct, Nu știu ce părere aveți despre impactul acțiunii Uniunii Europene în ce privește cooperarea multilaterală în legătură cu evoluția statelor beneficiare, în ce privește respectarea statului de drept. Și a patra întrebare despre China. Atunci când China și Uniunea Europeană sunt uh, active într-o anumită țară, atunci care este țara cu mai, mult, uh, cu mai mare impact? Ne puteți oferi informații? De ce anumite țări au fost uh, și-au denunțat participarea la Curtea Penală Internațională când știm foarte bine că în documentul la Cotonou participarea internațională era prevăzută. Oare asta este din cauza influenței altor parteneri care nu respectă statul de drept? și chiar nu le pasă de condiționalitățile noastre. V-ați preocupat uh, de aceste aspecte? Cred că pentru un lider mondial tot asta fac parte dintr-o posibilă analiză. Ar mai fi multe întrebări, de fapt. Ar trebui să avem la dispoziție o zi întreagă ca să discutăm în amănunțime acest document. Și cred că nici o zi întreagă n-ar fi de ajuns. Și încă un element, totuși. Cred că bine face Comisia uh, când își face programarea și își face temele și în ce privește dialogul cu Parlamentul European. Însă, totuși, cred că interesul nostru ar fi să avem un fel de, să formăm un fel de celulă, un fel de think tank de reflexie independent de Comisie și Parlamentul European care să ne ghideze în orientările noastre. Cred că poate mă repet că am mai făcut această propunere, dar OCD-ul uh, e unul din principalele noștri Partener și poate ar fi bine să facă și el o evaluare de acest gen, adică să creăm o celulă independentă de reflexie. Mulțumim, Charles. Și acum Judith Argentini. Bun, din păcate nu avem timp de, pentru două runde. Da, Sargentini, da, renunț la întrebările mele pentru că le-au pus deja colegile, co- colegile și colegii mei. Foarte bine, spune președinte, mai am și eu uh, ceva de spus, în primul rând. Am citit la pagina 19 că se vorbește despre acțiuni eficiente și alinierea pe sectoare, pe țări și ați spus că BEI cumva nu respectă aceste priorități. Am avut reprezentatul bei aici ieri și știu că în noile fonduri vor fi alocate mai multe fonduri Eh, prin intermediul eh, acestor instrumente, instrumente de creditare, bancare, bei, eh, vrea să știe cine e liderul, pot să fie ei sau băncile dezvoltate de statele membre, dar dumneavoastră ați scris aici niște lucruri. Problema e că noi întotdeauna vorbim foarte diplomatic. Poate ar fi bine să vorbim mai verde în față, să știm exact despre ce e vorba. Mesajul cumva voalat ar fi cumva că bei aici nu finanțează prioritățile de dezvoltare. Oare asta încercați să spuneți în, pe pagina asta 19, că dacă așa stau lucrurile, atunci ce, cum evaluați noastră abordarea asta bazată pe creditare, pe împrumutare la nivelul Uniunii Europene? Nu pot să vă întreb ceva mai în detaliu, că e prima oară când răsfoiesc raportul, dar dacă acordăm mai multe fonduri creditare în sectorul privat, trebuie să știm care e performanța de până acum și, sigur, sectorul privat nu e un panaceu. Trebuie să colaborăm cu el, da, dar nu el ne va oferi soluția pentru dezvoltare. Uneori poate fi, poate avea o acțiune de substitut, nu rol adițional. Public money to make private profit. And you have to... Dar uh, câte, uh, câteodată se folosesc bani publici pentru a face să se realiza profituri private. Trebuie să fim foarte atenți ce se întâmplă cu aceste parteneriate. Credeți cumva că politicile de dezvoltare, Comisia își joacă bine rolul pentru moment și măsoară bine ce se întâmplă cu efectul adițional al fondurilor acestora transferate și văd că ați fost critici și în legătură cu uh, fondurile fiduciare și vehicule speciale. Ne puteți spune ceva mai mult despre asta? Că avem o discuție în legătură cu nou, noul sistem de finanțare și poate în final pentru comisie din, uh, deci, pentru noua perioadă de programare, cum uh, se reflectă noua perioadă de programare lecțiile învățate de pe urma acestor evaluări interpares? Acum dau cuvântul uh, invitațiilor mei, apoi comisiei și poate că ar fi bine să vorbesc și cu domnul Tilianides, domnul comisar, pentru că va sosi, nu știu, poate, nu știu dacă vom termina, poate vom fi în întârziere cu 50 minute, să știe și domnul comisar. Uh, să-l informați, vă rog. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu voi putea răspunde la toate, o să încerc. Unele au fost adresate comisiei. O să încerc să le acopăr măcar pe cele care sunt mai pertinente pentru comitet. Mai întâi în legătură cu PCB, cred că e important să subliniez că, evident, modul în care subliniem relevanța VSD nu e doar pentru politici de cooperare în dezvoltare, din potrivă. Trebuie să trecem dincolo de no harm din alte politici. Nu e suficient să nu faci rău. E nevoie de o abordare mai holistă a tuturor politicilor și domeniilor tematice. Sunt de acord cu ideea BCD de a elabora o abordare holistă, de exemplu, să fie o mai bună aliniere între cele trei D-uri, diplomație, apărare și dezvoltare, care în engleză toate încep cu D. Fragmentarea, incoerențele nu sunt doar pe teren să elaborăm politici publice în capitale să arătăm clar, evident, considerăm BCD ca fiind o obligație pentru toate politicile, dincolo de cooperarea pentru dezvoltare. Un al doilea punct în legătură și doamna Hautala s-a referit la câteva puncte, majoritatea erau adresate comisiei, dar unul pe care aș vrea să-l subliniez, să mă concentrez LDC și concentrarea pe eradicarea sărăciei. Dacă urmărim tendințele și lucrez ca secretar la DAC, nu doar la ODA, ci dincolo de el, dacă vedem care sunt tendințele, vedem că consecința nu va fi pozitivă în uh, implementarea acestor obiective de dezvoltare durabilă Ideea nu e doar cu alocarea resurselor pentru el. De ce care trebuie să crească, deci pentru cele mai puțin dezvoltate țări, chiar și lucruri sofisticate, finanțarea combinată, blended finance și se leagă de întrebarea domnului președinte. Blended finance sau investițiile străine directe, toate merg în direcția greșită. Very relevant mechanism, 82 billion dollars toate miliardele de dolari mobilizate în ultimii ani, toate se duc în direcția greșită. Banii din sectorul privat, pe inițiative publice, doar 7% din aceștia s-au uh, concentrat pe țările cel mai puțin dezvoltate. Adică lucrurile stau chiar mai proze cât la ODA. Trebuie să facem mai mult cu toții la ODA, dar la sectorul privat lucrurile sunt și mai problematice. De exemplu, investiții străine directe, doar 10% dintre acestea merg în statele, în statele și în contextele fragile. 80% dintre oameni o să trăiască acolo până în 2030, deci e o situație paradoxală. Știm că trebuie să ne concentrăm mai mult pentru a eradica sărăcia, pentru a face față confruntărilor din statele fragile, dar apoi dacă lăsăm doar sectorul privat să meargă pe o tendință fără reglementare, nu o să ajungem aici o tendință. Și noile state membre tratează măcar lucrurile serios, încearcă să alinieze mai bine inițiativele cu OCDE, DAC, Blended Finance și principiile respective. Și același lucru e valabil în legătură cu reformele necesare, în legătură cu incoerențele. Considerăm că toate, uh, tot ce ține de carburanții fosili în uh, țările în curs de dezvoltare, banii trimiși acasă au un rol important. Peste 33 de miliarde de dolari sunt trimiși de lucrători acasă, dar costurile de tranzacție sunt foarte mari, 20%, doar cu 1% mai mic ar include toate odea și ar mări acele trimiteri cu 30 de miliarde. Cred că agenda sectorului privat, finanțarea pentru dezvoltare, agendele respective trebuie să fie mai mult decât uh, vorbe frumoase, decât doar retorică. Trebuie să se treacă la reforme în politică, la lucruri concrete. Toate acestea sunt foarte importante și mă bucur să văd că e foarte integrat în uh, ce vă preocupa pe dumneavoastră, așa cum sper că reformele și cadrul financiar multianual și IP pot să dezvolte pe mai departe aceste reforme și agenda respectivă. Încă un lucru, dacă îmi permiteți, nu pot să mă refer la toate elementele, încă un singur lucru în plus dintre întrebările înaintate în legătură cu tranziția și țările cu venituri medii. Pentru că e adevărat că țările cu venituri medii încă se confruntă cu probleme legate de sărăcie și inegalități. Iar donatorii, inclusiv Uniunea Europeană, ca instituție și statele membre ale Uniunii, ar trebui să fie conștiente că același timp trebuie să ne concentrăm, să dăm prioritate LDC, dar nu pur și simplu să ne îndepărtăm când o țară absolvă, când trece de statutul de țară mai puțin dezvoltată. Dar asta trebuie să se bazeze pe dovezi, pe probe. E un prea mare grad de subiectivitate și de ideologie în discuțiile legate de această absolvire, de trecere de la o categorie alta, mai ales pentru țările din America Latină. Sunt conștient de nevoia de a continua să ne implicăm cu țările din America Latină, care încă au multe de făcut pentru a combate sărăcia și inegalitățile, dar în același timp ce ne cer nu e mai mult uh, în plus sau odor, ci colaborare pe lângă instrumentul acela de dezvoltare. Tranziție și nu absolvire. Una e absolvirea, de alta e tranziția. Tranziția e un parteneriat care trece dincolo de binomul 01, dar chiar și absolvirea uh, când se depășește statutul de țară subdezvoltată. Am niște studii și pot să vi le pun la dispoziție, doamnă președinte. Sunt studii în legătură cu ce se întâmplă cu o țară care trece din statutul de țară subdezvoltată în altul și imediat apare o criză de fonduri în educație și sănătate și creșterea îndatorării. Trebuie să dezvoltăm între donatori și țările îndezvoltate un parteneriat pentru o uh, intrare treptată și o ieșire treptată de resurse, pe măsură ce țările urcă pe scara veniturilor să existe diverse resurse financiare puse la dispoziție și toate să fie în maniera relevantă, dar și impactul social, uh, blended finance, climate finance și așa mai departe. Deci uh, o să vă comunicăm date în legătură cu ce se întâmplă în aceste țări, în legătură cu China și DAC. Aș putea petrece toată după amiaza, numai pe subiectul ăsta, după cum vă puteți închipui. Evident, considerăm că nu e vorba doar despre bani, e vorba despre impact, eficacitate și uh, sunt foarte onorat să servesc într-o țară în care întreaga activitate legată de cooperare pentru dezvoltare are rădăcinile înfipte în principii, în responsabilitate și eficacitatea ajutorului. Asta nu înseamnă că avem o abordare bună pentru ține în curs de dezvoltare, că trebuie neapărat să fii membru DAC și evident că ne implicăm foarte mult cu China, dar și cu alte țări emergente pentru a fi parteneri în rezultate, valori, identificarea nevoilor pentru mai mare responsabilitate și ca toată lumea să se concentreze pe cei care au cei mai mari nevoi. Și în fine, ce a spus dumneavoastră, doamnă președinte, în legătură cu rolul BEI formularea acestui raport și Felix e conștient, e o formulare care impune consens. Deci dacă e pus în mișcare de consens, formulările, evident, trebuie negociate toate paragrafele, dar la aceste paragrafe să nu ne amăgim singuri. E clar un apel pentru acțiune pentru o mai bună coordonare a eforturilor BEI cu orientarea de la Comisia Europeană și anume zonele prioritare. E un exercițiu de programare de la Comisie și de la membrii în ce privește prioritățile și apoi sperăm că și componenta de investiții va fi și ea coerentă cu această programare. Și în legătură cu acestea suntem dornici de o mai bună colaborare cu dumneavoastră și vă mulțumesc. Cred că e foarte adevărat, mai ales dacă extindem FSD așa cum se prevede cu miliarde în plus. FSD original a fost înființat pentru statele fragile, pentru o parte a pieții unde n-ar ajunge alți bani. Iată de ce am creat uh, această bancă. Acum îi spunem FSD Plus, ar trebui să transferăm noul principiu la noile fonduri și ved că e și un coraportor, domnul Gărânț, eventual să țină cont de asta când votăm amendamentele. Acum trecem la Concord, care stă cu răbdare și așteaptă un ONG, o platformă de ONG și o să-i dau cuvântul lui Jonathan și în fine îi pocesc numele, Jonathan Cutărescu de la Concord. Îmi pare rău că suntem în criză de timp, cât mai succint. Mulțumesc că m-ați invitat. Ne bucurăm să Concord Federația Europeană care se de ajutor. Avem 28 de asociații naționale, diverse rețele, reprezentăm cam 2600 de ONG-uri. Lucrez pentru World Vision International și la Concord. În primul rând vreau să mulțumesc OCDE pentru a trece în revista cuprinzătoare, critică și perceptată de ONG-uri. Sunt multe realizări cu care ne putem mândri de la ultimul raport încoace. De exemplu, consensul în dezvoltare, după cum ați menționat, ca viziune comună pentru a sprijini țările partener în dezvoltare durabilă, eficacitatea dezvoltării și recunoscând aceste realizări, Comentariile mele se concentrează pe recomandările din acest raport, cele care reacționează la principalele apeluri pe care noi, care se ONG-uri la mele, fac aceste comentarii, având în vedere ocazia care se prezintă acum de a face o diferență decisivă în legătură cu recomandările OCDE, de a proiecta instrumentul în viitorul cadru financiar multianual, și Parlamentul uh, propune și discută diverse amendamente ulterior în cursul zilei. Presupunem, desigur, că Comisia Europeană <clears throat> vrea să trateze cu seriozitate recomandările. Exemple cum ar fi schimbările climatice, unde recomandările au arătat din nou, s-au repetat în raport și vedem că unele lipseau dintr-o conexiune cuprinzătoare în actualul CFM Acum e momentul, acum e șansa. Data viitoare, când o să avem viitorul CFM, trebuie ca acesta să fi fost finalizată. Vreau doar să parcurg patru scurte recomandări ce s-ar întâmpla concret și mă adresez deputaților care negociază unele dintre acestea în prezent. E ceva unde puteți contribui substanțial pentru a ne asigura că ce am auzit ca recomandări se va pune în aplicare. Mai întâi, de a avea orientări operaționale bazate pe consens pentru a le implementa, după cum a sugerat OCD, Trebuie să vedem noul instrument extent care se concentrează cu seriozitate pe a eradicarea sărăciei, dezvoltare durabilă, obiectivele de dezvoltare durabile. Trebuie să fie clar că trebuie să se adauge la lipsa nefericită din uh, combinația inițială. Raportul sublinează și o lipsă de coerență pentru dezvoltare durabilă. Evident, acele recomandări care sublinează lipsa de coerență de politică și nu doar în instrumentul financiar, e nevoie de o procedură concretă, vrem să auzim clar ce va propune Comisia Europeană ca procedură, ca proces concret cu siguranță niciuna nu se va întâmpla de loc dacă lucrurile rămân în varianta actuală, în formatul actual. Al doilea lucru, OCDN a spus că 43% din ajutor e cheltuit în țările cu venit mediu și doar 23% în cele mai fragile. Trebuie să vedem uh, o schimbare radicală pentru noi cea mai mare și ultima oportunitate înainte de SDG să se împlinească ea acum, în prezent, pentru acest cadru financiar. Deci, uh, Pierre review sublinează că angajamentul UE pentru consensul pentru dezvoltare a fost de da 0,1 până 0,2% din uh, venitul național brut pentru țările cel mai puțin dezvoltate până în 2015. Nu s-a îndeplinit obiectivul, acum Vrem să îndeplinim până în 2030. Am văzut contribuții la LDC care s-au îmbunătățit doar marginal. Arată raportul acest lucru. Am avut 0,4-11%. Întrebarea pentru noi este cum să facem pas să asigurăm de data asta că angajamentul chiar devine realitate și că e ceva ce se va întâmpla. Și am spune că în prezent sunt două lucruri necesare și sperăm că Parlamentul European va fi de acord cu noi. La rubrica 6 din nou CFM trebuie să fie 92% și să existe angajamente ferme pentru 0,2% pentru LDC în articolele instrumentului și apoi e nevoie și de o abordare participativă, inclusivă, un lucru care ar fi și important. Al treilea lucru, recomandările OCDE ne atrag atenția că trebuie să ne concentrăm mai mult pe oameni și elementul cheie pentru face asta, după cum se sublinia, sunt investiții în dezvoltarea umană. În prezent e vorba de 11%, dar ambiția este de 20% și un angajament legat de acest obiectiv pentru noi care trebuie să intre în text și nu doar în preambul. Deci trebuie să vedem o mai bună și mai clară înțelegere a dezvoltării umane, care se concentreze pe educație, protecție socială, sănătate și, evident, separată de gen și, cum am auzit din nou, trebuie să intensificăm cele două căi paralele, e nevoie de ținte separate care să fie identificate adecvat, să nu ne temem de unități de măsură, pentru că ne dau angajamente serioase și, în ultim punct, Sperăm că și aici, în Comisia pentru Dezvoltare, tratați cu seriozitate chestiuni legate de blended finance, despre care s-a vorbit, complexitatea problemelor, 27% din ajutorul cheltuit de BEI și sprijinim uh, recomandarea făcută, menționată, a existat și o problemă de garantare și încă nu există probe cum se face blending-ul cu celelalte fonduri, e nevoie de mai multe de dovezi înainte de a cheltui mai mulți bani și concret în legătură cu compromisurile pe care le veți discuta. Ce propuneți la compromisuri sunt lucruri foarte bune și suntem mulțumiți, dar din păcate carburanții fosili menționați au fost excluși de pe lista de excludere. Ar fi bine ca în această seară să-i bagați la loc pe lista de excludere. Și în încheiere, cu o întrebare care trece dincolo de CFM, Există observație în acest studiu că interacțiunea cu ONU e generoasă, dar fără strategie. Am dorit să punem o întrebare dacă, de fapt, e în continuare cea mai bună cale de a da sume foarte tare unor instituții, unui singur actor, în legătură cu o anumită temă, de exemplu, cum vedem în legătură cu genul, o dublare a costurilor administrative subliniată în peer review, Uh, în legătură cu această abordare de sistem sau n-ar fi bine să ne gândim mai mult la cum funcționează, ce nu funcționează, cum să ajungem la oamenii cu inițiativa Spotlight, uh, ONG-urile de femei și așa mai departe și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Următorul punct, amendamente legate de instrument, dar o să ținem cont de ele Comisia, directorul pentru cooperare internațională și dezvoltare, DEFCO, Felix Fernandez Șor, are cuvântul. Thank you very much. Um, thank you to George and... Mulțumesc, îi mulțumesc, îi mulțumesc și lui uh, George și OECD DAC pentru munca lor. Este cel de-al treilea exercițiu. Um, Unul dintre exerciții se referea la SAE uh, și acesta este, deci, al treilea. Și mă bucur să vă spun că a fost o experiență bună și pentru comisie. Am o, avem o bună cooperare cu Japonia și cu Canada și uh, partea bună a acestor evaluări este că ți se pune o glindă în față, te întreabă tot felul de lucruri, unele sunt grozave, unele nu, unele sună ceva de genul de ce ați făcut asta, de ce n-ați făcut asta, de ce nu v-ați gândit să faceți asta. Um, deci este un exercițiu foarte valoros pentru că ajută lumea să înțeleagă ce facem noi și pe noi ne ajută să înțelegem um, ce fac alții Uh, și cum ne văd alții, uh, ceea ce cred că este într-adevăr foarte valoros. Vreau să subliniez mai multe dintre elementele pe care le-ați menționat și dumneavoastră, care sunt importante pentru munca noastră de acum, programarea comună, după cum știți, uh, pentru instrumentul NDICI am propus programare comună și um, vom folosi acest instrument mai ales pentru politicile publice Um, care sunt uh, cele mai importante pentru uh, politica externă a Uniunii Europene. Da, vreau să răspund la câteva elemente care au uh, reieșit în discuție. În primul rând, cred că trebuie să diferențiem când vorbim despre țările cele mai puțin dezvoltate și despre Africa. Sunt foarte multe țări cele mai puțin dezvoltate, LDC-uri, care nu sunt în Africa, sunt în Asia sau în America Latină. În al doilea rând, atunci când ai uh, în fața ușii o criză foarte importantă într-o țară cu venituri uh, um, medii, atunci trebuie să direcționezi dintr-o dată foarte multe fonduri către această țară. Nu înseamnă că finanțezi lucrurile pentru această țară, ci că finanțezi lucruri în țara respectivă. Și de aceea avem Uh, o creștere de fonduri atât de importantă și cheltuim așa de multe fonduri în uh, țări uh, cu venituri medii, cum ar fi Turcia, de exemplu, din cauza problemei refugiaților. Um, și apoi, pentru că urmează să discutăm mai mult despre instrumentul NDICI, um, există anumite zone care intră sub instrumentul asistenței de dezvoltare um, și alte zone care nu o fac. Deci dacă vrem să ne focalizăm asupra uh, diferențierii între țări cele mai puțin dezvoltate și țări cu venituri medii, e important să facem diferențierea, uh, fie că e vorba de țări din Africa, din America Latină sau din Asia. Um, poate că ar trebui să ne uh, focalizăm cel mai mult asupra țărilor celor mai apropiate. Știu că nu se va întâmpla acest lucru, dar noi uh, colaborăm cu Marocul, cu Ucraina, cu Turcia și cu Egiptul și cu Iordania și cu Tunisia și așa mai departe. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că focalizarea asupra dezvoltării durabile și a uh, reducerii sărăciei au fost menționate. Trebuie să fim uh, precauți pentru că dacă ne focalizăm asupra eradicării sărăciei, ne focalizăm doar asupra celor săraci. Uh, și cred că obiectivele de dezvoltare durabilă ne învață că trebuie să punem foarte mult accentul pe durabilitate, pe Agenda 2030, să colaborăm în mod inteligent cu țările cu venituri medii. Este o prioritate importantă, așa cum a spus și George, pentru că în aceste țări avem cele mai, avem cele mai puternice impacturi asupra um, dezvoltării durabile, uh, atenuării consecințelor schimbărilor climatice și așa mai departe. Um, Sigur că e mai ușor să colaborezi cu țările cu venituri medii decât uh, cu cele mai puțin dezvoltate. Nu putem să nu continuăm această colaborare pentru că ea are un rol foarte important atunci când uh, vorbim despre um, obiectivele de dezvoltare durabilă. De asemenea, și la OCDE DAC, așa cum a spus și George, am discutat foarte mult despre investițiile uh, private, uh, un element nou pe care l-am discutat ieri cu președintele Hoyer și îl vom discuta și mai târziu când vorbim despre instrumentul NDICI, instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională. Ceea ce spune OCDE DAC este să încercăm să ducem investițiile în țările partenere, uh, um, în conformitate cu prioritățile și cu nevoile lor, nu invers. Aici e importantă programarea și abordarea de, pe bază de colaborare um, între toate instituțiile implicate. Asta propunem noi, o infrastructură deschisă pentru următorul uh, Fond European pentru Dezvoltare Durabilă, FDD, um, Asta ar fi pasul următor, să vedem cum putem să direcționăm investițiile către locurile unde e nevoie de ele, unde ele nu ajung din cauza riscurilor, condiționalității și așa mai departe. Cum ducem investițiile către Myanmar și către Mali și așa mai departe. Um, nu cum ducem investițiile private către locurile în care ele ar merge oricum. Și așa cum a spus și colegul de la Concord, um, cum anume prin aceste investiții să încurajăm uh, dezvoltarea energiilor regenerabile și nu a combustibililor fosili, de exemplu. Acum începem să reflectăm în CAE și la Comisie, împreună cu delegațiile și cu statele membre, încercăm să reflectăm asupra modului în care să gândim perioada următoare de programare și aici facem eforturi uh, pentru a aduce în, uh, în atenție Agenda 2030, nu doar Agenda 2030, ci acordul de la Paris, uh, cum anume să aducem aceste elemente în programare, cum să le localizăm cu țările partenere, folosind programarea noastră și um, capacitatea noastră de dezvoltare împreună cu statele membre pentru a promova această agendă peste tot în lume. Și uh, aceasta este abordarea multilaterală a UE. Vreau să vă mulțumesc și vreau să-i mulțumesc lui George și lui Kaori pentru colaborare, din care am învățat foarte multe lucruri noi, asupra cărora trebuie acum să reflectăm pentru a vedea cum anume să le punem în aplicare. Mulțumesc, Felix, pentru aceste explicații. OCD-ul a spus că nu e nevoie să revină pentru că a fost o evaluare interpares, um, dar cred că a fost un exercițiu foarte util să ascultăm uh, um, prezentarea OCDE și cred că ar fi util și pentru uh, colegii din următorul Parlament să știe care sunt domeniile de politică pe care trebuie să le urmărească cu atenție în următorii ani. Ar fi util să avem uh, um, o, o listă de probleme politice importante care trebuie urmărite pe viitor. Deci vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mă bucur să vă revăd în Parlamentul European. Mulțumesc pentru munca pe care ați făcut-o. Mulțumesc și Comisiei și uh, reprezentantului Concord pentru uh, dezbatere. And now I'm going to invite Commissioner Silianidis to come to the podium and the și acum am să-l invit pe domnul comisar Stilianides uh, cu scuzele uh, că l-am făcut să ne aștepte 15 minute. Okay, colleagues, we've started late, so I don't want to, uh, if those who are leaving can do so quietly, if the commission officials and people who are... Dragi colegi, haideți, uh, vă rog pe cei care părăsiți sala să o faceți în liniște, pentru că trecem la punctul următor, punctul 22 pe ordinea noastră de zi. Uh, e vorba de programul de lucru și strategia operațională a DG ECO pentru 2019. Ne bucurăm să-l avem din nou în mijlocul nostru pe domnul comisar Stilianides. De fapt, domnule comisar, mi-e greu să-mi imaginez că e ultimul an în care veniți și prezentați programul operațional, pentru că mi se pare că a zburat timpul de când uh, ne-am început colaborarea și acum uh, suntem în, uh, în etapa finală a mandatului nostru, nu știm ce se întâmplă cu Brexitul, în orice caz nu e ultima dată când vă vedem în Parlament, vă vom mai vedea în plenară și în comisia noastră. We talked this morning with the Romanian presidency about the challenging humanitarian situation. Am discutat astăzi despre situația umanitară, despre crizele îndelungate și prelungite despre care am vorbit de multe ori și despre crizele mai noi din Yemen și din Venezuela. Și fără să mai lungesc vorba, uh, domnule comisar, pentru că am uh, cam uh, întârziat cu timpul, uh, vă dau cuvântul ca să vorbiți dumneavoastră. Madam Chair, dear Linda. Mulțumesc, doamnă președintă și dragă Linda, dragi colegi, dragi prieteni. Anul fericit vă urez. Chiar dacă suntem aproape de sfârșitul lunii, dar întotdeauna îmi face o plăcere deosebită să mă întorc aici în familia mea, pot să spun, pentru că uh, Uh, așa consider eu că e relația noastră ca de uh, una de familie. E foarte important pentru mine să pot fi alături de voi. Știți că sfaturile și sprijinul vostru au fost de neprețuit în ultimii ani. Și profit de ocazie ca din nou să vă mulțumesc pentru angajamentul arătat și pentru uh, capacitatea de a fi lider de care ați dat dovadă. Dragi prieteni, se noastră deve a, a, colabora cu mine și în acțiuni întreprinse în întreaga lume, în Siria, Yemen, Myanmar, în regiunea Sahel, în Venezuela, asta ca să dau doar câteva exemple. Pentru că dumneavoastră ați fost alături de noi și ne-ați susținut cele mai importante acțiuni și anume, când am încercat să ne asigurăm că copiii beneficiază de educație care în situație de urgență, când am încercat să stopăm violența sexuală și de gen în situații de urgență, când am încercat să ajutăm uh, pe cei uh, strămutați și să clădim parteneriate puternice între uh, activitățile noastre de la nivel umanitar, de dezvoltare și politic. În ultimii ani, iată că împreună am făcut față multor provocări și avem și multe realizări, însă știți foarte bine că încă avem multe de făcut. Și cam asta aș putea spune că e filozofia mea politică, și anume că, bun, ne recunoaștem uh, minusurile, dar nu trebuie să ne sfim să vorbim și de uh, succesul pe care îl avem. Și aș menționa patru acțiuni de succes uh, și sunt acțiuni care rămân priorități politice ale noastre și în anul acesta 2019. Și în primul rând, asigurarea educației în uh, situații de urgență. Cu susținerea dumneavoastră și pentru care vă mulțumim frumos, am reușit să facem din Uniunea Europeană un lider mondial în ce privește educația în uh, situații de urgență și asta doar în trei ani de zile. De fapt, uh, în acest an vom avea rezultate în legătură cu cel mai mare angajament din mandatul meu. 10% din bugetul pentru acțiuni umanitare se vor îndrepta spre educație în uh, situații de urgență uh, mult mai mult decât acum trei ani de zile și vă mulțumesc pentru sprijinul politic, dar și la nivel bugetar și mulțumesc în special comisiei dumneavoastră pentru că întotdeauna m-ați uh, susținut uh, de exemplu, în uh, clădirea primului cadru politic al UE pentru educație în situații de urgență și acum 18 luni ați cerut o asemenea politică și vă mulțumesc și iată că anul trecut am obținut și rezultate. Pentru că sunt convins că nu e vorba doar de o investiție de natură umanitară, ci e o investiție de natură strategică, de asemenea o investiție în pace și o investiție pentru viitor. O a doua realizare și o a doua prioritate, violența de gen. Cel de-al doilea succes al nostru a fost uh, obținut împotriva violenței de gen în situații de urgență și și acolo educația joacă un rol foarte important. Recent, am transmis Canadei capacitatea noastră de lider în uh, îndemnul la acțiune pentru protecție împotriva cazurilor de violență de gen în situații de urgență. Canada, iată că a moștenit o inițiativă foarte importantă cu 18 noi membri și 82 de membri în total. Asta cu rezultate foarte bune acolo unde e cel mai, cea mai mare nevoie de rezultate, cum ar fi Nigeria sau Republica Democratică Congo. Uh, Iată, anul trecut, eh, munca noastră în acest cadru a fost și lăudată la adunarea generală ONU. Însă faptul că noi am predat ștafeta nu înseamnă că nu vom mai fi interesați de problemă. Europa va continua să fie un adevărat campion în lupta împotriva violenței de gen. În al treilea rând, Ebola. Pentru că în 2018 am avut succes în reacția la două Uh, cazuri de epidemie Ebola în Republica Democratică Congo, am acționat rapid și în mod coordonat și am pus în practică lecțiile, lecțiile pe care le-am învățat în 2014. Știm că a fost o experiență, acum patru ani, în Africa de Vest a fost o experiență teribilă. Iar acum, pentru că ne-am învățat lecția, am uh, reacționat în mod foarte diferit de exemplu, am mobilizat uh, corpul medical european. Știți că asta este o adevărată artilerie grea a Uniunii Europene în uh, situații de uh, urgență în domeniul sănătății și asta e o dovadă că niciodată nu subestimăm epidemia cu virusul Ebola și vă mulțumesc din nou pentru susținerea acordată ca să mobilizăm acest corp medical. Și a doua izbucnire a epidemiei Ebola afectează zona cea mai nesigură din Congo. Va fi nevoie de luni, să știe, pentru a stopa epidemia, că nu luptăm doar împotriva acestei maladii, ci e vorba și de restricții de securitate și luptăm împotriva timpului. Suntem, acțiunea noastră este contra cronometru, dar faptul că noi am reacționat a însemnat că am stopat virusul să se răspundească în țările vecine. E, unul din, e una din marele povești de succes, vă spun drept, dar nu trebuie să facem niciodată confuzie între progres și eradicare, pentru că Ebola va rămâne prioritatea noastră, trebuie și noi să rămânem vigilenți. Bun, uh, al, în al patrulea rând, un al patrulea succes, am fost foarte eficienți în domeniul umanitar, după cum știți, este important și modul în care acordăm acest ajutor umanitar. E câteodată la fel de important modul în care îl acordăm ca și ajutorul însuși. Și vreau să vorbesc despre uh, asistență uh, în bani, uh, lichidități, asistență umanitară, pentru că asta înseamnă flexibilitate, înseamnă a face anumite alegeri și, în primul rând, e vorba de demnitatea umană a persoanelor asistate pentru că utilizarea banilor gheață înseamnă și o mai mare eficiență. Se reduc costurile uh, suplimentare uh, și uh, am, este foarte important asta și am văzut asta mai ales în Turcia, în Liban și în același timp uh, crește valoarea netă a acțiunii noastre de asistență și iată, facem mai multe cu mai puțin bani. În 2018 35% din uh, totalul asistenței noastre umanitare a fost uh, făcut uh, sau s-a realizat prin bani gheață, bani pe șin și <laughs> astfel vom continua să facem și în 2019. Dragi colegi, asistența aceasta în bani lichizi are un impact direct, imediat și sustenabil. Am văzut rezultate pozitive peste tot, după cum spuneam, Turcia, Iordania, Afganistan, Grecia, Somalia și așa mai departe Știți foarte bine, dragi colegi, că necesitățile umanitare la nivel global cresc în fiecare an. Din nefericire, niciodată nu va fi de ajuns uh, ajutor umanitar. E o realitate și ca să avem un viitor stabil, prosper, durabil, trebuie să ne bazăm pe pace. De aceea avem nevoie de o abordare mm, exhaustivă, după cum am spus, și trebuie să ne uh, strângem legăturile între ajutorul umanitar și ajutorul pentru dezvoltare. Trebuie să, să uh, clădim această fundație și asta va continua să fie o prioritate a noastră pentru 2019? Și uh, sigur că, ca, la fel ca întotdeauna, suntem convinși că ne veți ajuta în eforturile noastre în care sunt unele însemnate. I take this opportunity to discuss with you. Și acum vreau să profit de ocazie pentru a discuta cu dumneavoastră despre prioritățile noastre regionale. Din păcate, 2019 a moșternit uh, multe dintre tragediile umanitare ale anului trecut. Siria, Yemen, Sudanul de Sud, Sahelul, regiunea lacului Chad, Myanmar, Venezuela, ca să menționez doar o parte dintre acestea. Și aș dori să încep cu Siria, unde conflictul uh, a scăzut în anumite zone. Însă continuă să existe nevoi umanitare foarte mari. Această țară este devastată și acțiunile noastre de aici salvează vieți. Și putem să readucem speranța, uh, perspectiva de viitor. După cum știți, uh, în martie vom găzdui cea de-a treia conferință la Bruxelles, conferința privind Siria, împreună cu Federica și cu alți uh, comisari. Știți că rămânem cel mai mare donator umanitar în conflictul din Siria și în toate țările care găzduiesc mulți refugiați sirieni. În același timp, susținem munca reprezentantului special al uh, ONU, domnul Pedersen, și rămânem angajați în dialog pentru a găsi o soluție reciproc acceptabilă pentru a pune capăt acestui conflict uh, care deja durează de mai mult de șapte ani. Continuăm să susținem uh, Turcia, Libanul, Libanul, Egiptul și Iordania, pe care le-am vizitat în decembrie, acum două săptămâni am fost în Turcia, am uh, uh examinat situația pe teren. Toate aceste țări și-au deschis ușile în fața refugiaților sirieni cu curaj, în pofida propriilor provocări interne. Ne bazăm pe solidaritatea lor față de refugiații sirieni, nu doar uh, ca și comunitatea internațională, ci și ca Uniunea Europeană. Și, uh, în schimb, și ei se bazează pe solidaritatea noastră europeană și nu trebuie să-i dezamăgim. Aceasta este fundația relației noastre. Dragi colegi, Există multe alte crize umanitare care se desfășoară în lume. După cum a spus Linda, în Yemen, poate cea mai tragică criză umanitară în momentul de față. 22 de milioane de oameni sunt prinși într-o tragedie inimaginabilă. Victime inocente într-o luptă oarbă pentru putere. Contacte recente cu părțile la conflict uh, ne dau niște speranțe pentru un proces de pace promițător, deși e fragil. Trebuie să continuăm să exercităm influență pentru a încuraja acest proces și ne vom continua susținerea pe deplin și eu și Federica, președintele nostru, de asemenea. În martie voi uh, participa la uh, conferința donatorilor pentru Yemen la Geneva și voi reafirma susținerea noastră, vom aloca încă o sumă importantă dar, așa cum am spus deja, din păcate, crizele umanitare au nevoie de soluții politice. Acesta este nu doar un moto, este singurul răspuns posibil la realitatea dură. Și acum să vorbim despre Africa. Cea mai mare provocare a secolului 21 pentru mine, pentru că milioane de oameni din acest uh, continent uh, suferă și sunt strămutați din cauza violenței prelungite și a dezastrelor uh, catastrofelor naturale. Acest lucru este cel mai evident în Sahel și în bazinul lacului Cel. Conflicte, epidemii, schimbări climatice, o guvernanță foarte slabă sau inexistentă, sărăcie, o explozie demografică. Știți că vorbesc întotdeauna despre această problemă și uneori Aș dori să... Cred că ar fi bine să discutăm la un moment dat mai uh, în profunzime această problemă, pentru că trebuie să fim sinceri uh, atunci când vorbim despre problemele umanitare, să vorbim și despre problema demografică. Și toți acești parametri țin aceste țări într-o fragilitate perpetuă. Eforturile noastre umanitare acoperă uh, Uh, nevoile uh, cele mai acute, malnutriția, lipsa de alimente, uh, nevoile legate de sănătatele celor mai vulnerabili. Crizele naționale se dezvoltă și cresc devenind crize regionale, ducând la nevoi umanitare și mai mari, nu doar în Sahel și în regiunea lacului Chad, dar și în cornul Africii și în alte zone în uh, ultimii ani am văzut uh, mai multe țări care au fost destabilizate. Burkina Faso, Republica Centrafricană, unde 60% din populație necesită asistență umanitară. 60%. Dar asistența umanitară singură nu poate să rezolve problemele. Africa are nevoie de o gândire pe termen lung și de soluții durabile. Și dacă îmi permiteți, cred că ar trebui să gândim creativ Trebuie să vedem Africa dincolo de uh, modelul folosit până acum. Aceasta este convingerea mea fermă. Deci trebuie să asigurăm continuitatea între munca noastră în domeniul umanitar și cea de dezvoltare. De aceea Comisia Europeană a uh, luat o inițiativă anul trecut pentru a încuraja investițiile, creșterea și crearea de locuri de muncă în, în Africa. Am încercat să mobilizăm și prin fondul fiduciar mai multe investiții din partea sectorului privat. Trebuie să fim modești, avem nevoie de mult mai multe investiții. Și de aceea am spus deja că trebuie să gândim uh, creativ. În martie anul trecut am vizitat uh, Spitalul Panji din Republica Democratică Congo, care a fost finanțat de Uniunea Europeană, care este condus de prietenul, prietenul meu drag, doctorul uh, Mukwege, care este laureatul uh, Premiului Nobel pentru Pace din 2018. O persoană extraordinară. La momentul respectiv, autoritățile nu prea voiau să coopereze cu noi. Dată fiind această situație, uh, în martie anul trecut, împreună cu ONU și cu Guvernul Țărilor de Jos, am găzuit prima conferință a donatorilor pentru Republica Democratică, Congo. Știți uh, toată povestea și am reușit atunci să uh, strângem peste uh, o jumătate de miliard de dolari. Deci o sumă de ca ajutor umanitar extraordinară pentru Um, cei mai vulnerabili din această țară. Și ca și în calitate de comisar european pentru responsabil cu problemele umanitare, Uniunea Europeană fiind cel mai mare donator, m-am simțit, să știți, destul de singur la conferința aceea. Uh, luna trecută am vizitat și Etiopia, o țară care este acum um, la o răscruce, are un premier nou care întreprinde reforme curajoase în uh, întâlnirea noastră am exprimat uh, susținerea Uniunii Europene pentru reformele pe care le întreprinde, pentru mai mare democrație și libertate pentru toți uh, etiopienii. Există un acord de pace istoric uh, între Etiopia și vecina Eritrea, care ne dă noi speranțe pentru stabilitate și prosperitate în regiune, dar sunt uh, totuși în continuare provocări importante uh, 2,7 uh, milioane de etiopieni sunt strămutați uh, în interiorul țării din cauza conflictelor uh, etnice, schimbările climatice, refugiații din țările învecinate continuă să intre în această țară, inclusiv și mai ales din Eritrea. Deci Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate pentru a susține Etiopia în acest moment critic. Poate putem să vedem un model etiopian pe care să-l transferăm în restul Africii. De asemenea, ne vom focaliza eforturile și asupra Sudanului de Sud în 2019. Realitatea vorbește de la sine. Acolo este un haos umanitar, o absență totală a responsabilității părților la conflict. E, e păcat. Am spus de la începutul mandatului acest lucru. Am vizitat împreună cu mai mulți colegi această țară este un exemplu rușinos pentru comunitatea internațională, pentru că cei doi lideri sunt uh, scăpați de sub orice fel de control. Și acest conflict, sigur că uh, amenință și vecinii săi, Uganda, Sudan, Etiopia, Kenya, uh, amenință structura și stabilitatea acestora. De aceea Uniunea Europeană face apel la toate părțile pentru a pune capăt suferinței și uh, pentru a ajunge la un acord de pace. Dar, din păcate, deocamdată, ecourile sunt absolut inexistente. Dragi colegi, mulți dintre noi au vizitat uh, tabăra de refugiați uh, care este cunoscută sub numele de Bazarul Cox, Cox Bazar, um, care găzduiește peste um, sau aproape un milion de refugiați um, Rohingya din uh, statul Rakhine din Myanmar și am văzut ce se întâmplă acolo cu, cu ochii mei. Sunt de acord cu ceea ce a spus uh, ONU atunci când a spus că e vorba de un genocid. Și sunt mândru să vă spun că Uniunea Europeană a condus eforturile pentru a ajuta populația Rohingya și din Myanmar și din Bangladesh. În, spre sfârșitul 2017, Uniunea Europeană a, a uh, fost gazdă împreună cu ONU a conferinței donatorilor pentru criza refugiaților Rohingya și de atunci Uniunea Europeană a furnizat peste 110 milioane de euro. În America Latină, în Venezuela, la granița dintre Columbia și Venezuela, pe, am vizitat această zonă în martie anul trecut și am văzut uh, ce se întâmplă acolo. Nu trebuie, nu avem voie să uităm criza din Venezuela sunt milioane de oameni care vor continua să aibă nevoie de susținerea noastră în 2019, foarte mulți oameni strămutați în interiorul țării și în țările învecinate. În decembrie am anunțat că vom aloca încă 20 de milioane de euro ajutor umanitar pentru această criză. Și împreună cu partenerii noștri uh, umanitari și ECO, încercăm să oferim asistență în interiorul uh, Venezuelei uh, în toate modurile posibile. Și în cele din urmă aș dori să spun câteva cuvinte despre Grecia. Recent, Grecia a suportat în mod disproporționat povara refugiații, crizei refugiaților și migranților. Uniunea Europeană, pentru prima dată, a oferit finanțare umanitară în interiorul Uniunii Europene prin uh, instrumentul uh, de susținere de urgență Uh, prin uh, niște programe ambițioase, uh, precum Estia, care să susțină ajutor cash și locuințe, însă, în pofida succesului acestui program, în continuare sunt provocări foarte importante, mai ales în insulele Lesbos și Samos. Programele noastre umanitare din Grecia vor fi continuate de autoritățile elene și de alte, alte serviciile comisiei, cum ar fi DigiHome. și sunt sigur că vor continua să-și focalizeze eforturile asupra provocărilor care rămân. Și, lăsând la o parte um, punctele slabe, totuși, criza refugiaților și migranților nu este o problemă elenă, este o problemă europeană. Are nevoie de o soluție europeană și, sigur, de solidaritate europeană și sunt ferm convins că susținerea dumneavoastră va fi în continuare crucială în această nouă fază a susținerii europene pentru Grecia. Dragi prieteni, numărul conflictelor din lume crește tot mai mult, um, de asemenea durata și complexitatea acestora, astfel încât um, munca tuturor celor care sunt implicați în ajutarele umanitare este tot mai dificilă și mai complexă schimbările climatice și explozia demografică redefinesc eforturile umanitare, mai ales în Africa. De aceea trebuie să abordăm aceste noi provocări și de aceea am propus o creștere de 30% în bugetul umanitar pentru următorul CFM, 1,6 miliarde de euro pe an. Dar cu toții știm că banii nu vor fi niciodată suficienți. Avem nevoie de idei noi, de soluții inovatoare, de mai bune parteneriate. Uh, Trebuie să cheltuim banii pe care îi avem mai bine. De aceea facem eforturi pentru a găsi legături mai multe și mai bune între ajutorul umanitar, gestionarea crizelor și protecția civilă. De aceea, RESC-EU este un uh, exemplu foarte bun. RESC-EU va îmbunătăți răspunsul de în, în situație de urgență de acasă și va consolida răspunsul Uniunii Europene în străinătate, astfel încât solidaritatea noastră va fi mai coerentă și mai fiabilă. Cu o creștere bugetară de 200 de milioane de euro pe an în noul CFM, o creștere modestă, totuși, date fiind beneficiile pe care le va aduce. Peisajul umanitar de astăzi poate să pară copleșitor. Sunt ferm convins că trebuie să cheltuim mai mult pentru a face față provocărilor fără precedent. Dar ce contează mai mult este să cheltuim nu numai mai mulți bani, ci să cheltuim banii mai bine. Aceasta este prioritatea noastră pentru 2019 și ca întotdeauna aștept ideile dumneavoastră despre modul în care am putea să atingem aceste obiective împreună. Draga Linda, permitem să spun câteva cuvinte despre câțiva colegi. Sigur că nu este ultima mea apariție în fața Parlamentului, dar mă tem că este ultimul dialog pe priorități umanitare. It's about two, three pillars of the DEVE Committee on Humanitarian Issues. Linda. Dragă Linda, Uh, președinta noastră, Enrique, raportorul pentru ajutoare umanitare și dragul meu prieten, Charles Görens, coordonatorul uh, pe problema Ebola. Uh, Linda, știu că ești foarte modestă, dar sunt. Este părerea mea că um, ai tratat întotdeauna cu mare corectitudine pe toți colegii și pe toți uh, politicienii, ai uh, dat dovadă de multă energie și angajament, fiind uh, un aliat cheie în livrarea de ajutoare umanita- umanitare. Um, faci toate eforturile pentru a mobiliza ajutoarele umanitare pentru a uh, Um, coordona asistența în nenumăratele crize care nu se mai află pe primele pagini ale ziarelor, ceea ce e important pentru uh, noi toți. Uh, Lina, Linda a susținut întotdeauna uh, căutarea de noi soluții și strategii uh, mai bune și ne-a susținut atunci când Grecia a fost copleșită de numărul de refugiați, mai ales pentru a crea acest instrument de susținere de urgență. Și îți mulțumesc pentru această Linda. Dar vreau de asemenea să menționez și contribuția ta la dezbaterile privind pactul global, privind uh, migrația și refugiații, uh, violența bazată pe gen, Chiar și statele membre au uh, fost destul de reticente la momentul respectiv. De la începutul mandatului meu mi-am dat seama că am putut să mă bazez pe tine nu doar ca și colegă, ci și ca uh, o prietenă de încredere uh, și îți mulțumesc pentru aceasta foarte mult. Really true defender of our humanitarian principles. Enrique Guerrero Sal Salem uh, este prietenul meu și este un adevărat uh, campion al cauzei umanitare. Am lucrat foarte bine împreună. Și, drag Enrique, mi-amintesc foarte bine summitul din Istanbul, summitul umanitar de la Istanbul, la Sendai, la Cancun, în toate acele ocazii am colucrat foarte bine, de exemplu pentru reducerea efectelor catastrofelor naturale, întotdeauna ai fost un partener de încredere și m-a ajutat să găsesc finanțare în, caz, în cazul crizelor și întotdeauna ai venit cu multă energie și ne-ai încurajat în perioade foarte dificile. Dragi prieteni, ambii credeți în dialog și în participare și um, vă voi duce dorul pentru că ați uh, apărat principiile umanitare și demnitatea umană și din inimă și în mod personal vă mulțumesc amândurora și sigur mulțumesc tuturor colegilor prezenți astăzi aici și după cum spun eu întotdeauna simt că a fost o onoare și un privilegiu că am putut munci împreună pentru că Nu sunt un nou venit în politică, am multă experiență și de la începutul colaborării noastre am putut uh, să-mi dau seama că pot să contez pe voi, chiar și în uh, probleme atât de uh, spinoase și care au uh, cerut multe eforturi din partea noastră. Mulțumesc din nou și stau la dispoziție pentru a discuta situația din 2019, care, din nou, din păcate, este un an foarte dificil pentru noi toți. Mulțumesc! Thank you for those very kind words. There'll be other occasions for us to to, um... Mulțumesc, domnule comisar. Vor mai fi și alte ocazii să mulțumim Hristos pentru munca făcută. Mi-amintesc când, la prima audiere că ne-ai fermecat cu experiența ta și după aceea am văzut prin ce a trecut Grecia și știi foarte bine ce înseamnă să fii refugiat uh, și e bine că înțelegi foarte bine uh, situația acestor oameni. Uh, bun, voi da cuvântul mai întâi lui Enrique Guerrero Salom, care este extraordinarul nostru coordonator în materie de ajutor umanitar. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc, domnule comisar Mulțumesc pentru cuvintele amabile și prietenești uh, cu care m-ați onorat, ceea ce înseamnă că e și mai dificilă misiunea mea, pentru că eu vroiam să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră, domnule comisar, și acum poate părea așa că o fac doar din politețe. Că dacă dumneavoastră m-ați felicitat, atunci vă felicit și eu, dar să știți că oricum vreau să o fac, chiar înainte de a vă asculta cuvintele de laudă. Dumneavoastră v-ați referit la faptul că în bună măsură comisia noastră este ca o familie pentru dumneavoastră și e adevărat că familiile sunt niște forme de organizare foarte complicate. Adesea nu se înțeleg bine membrii familiilor. Uh, Nimeni, știu, <laughs> cina de Crăciun e o cină foarte dificilă pentru toți, că, iată, se reunește familia cu ocazia asta și nu se știe de unde apare conflictul în conversația în jurul mesei de Crăciun. Așa se întâmplă. Da, e adevărat de asemenea că atunci când aceeași familie se confruntă cu probleme serioase sau când trece prin nenorociri, familia este foarte unită și la fel ca noi în comisia asta și dumneavoastră la Comisia Europeană ne ocupăm cu tot felul de nenorociri prin care trec mii, milioane de persoane și suntem uniți, iată, în fața acestor nenorociri, tocmai pentru că trebuie să facem față acestor situații negative și atunci, chiar dacă mai avem diferențe de opinii, le dăm deoparte. Și așa se explică faptul că, iată, Comisia pentru Dezvoltare e o comisie mult mai progresistă decât uh, Parlamentul în general și că atunci când uh, ne ocupăm de teme umanitare, de obicei suntem uniți. Acestea fiind spuse, cred că e corect să vă mulțumim pentru munca dumneavoastră în calitatea de, în funcție de comisar. În uh, raportul dumneavoastră cu Parlamentul și eu sunt membru și al altor comisii, ca mulți dintre noi, și nu este ceva obișnuit ca un comisar să se reunească de atâtea ori cu, uh, mem- cu plenul membrilor comisiei noastre sau să aibă relații cu uh, membrii acestei comisii în diverse ocazii, nu necesar, nu în mod necesar formale, dar în plus, uh, de faptul că sunteți un comisar care uh, acționează la fața locului, că asta este prima obligație a unui comisar pentru ajutor umanitar, pentru că nu putem da un răspuns real unor crize umanitare dintr-un birou sau de la o înălțime, așa, sau pornind doar de, pe urm- de la niște date statistice regi sau uh, gestionând un buget. Nu, trebuie să mergi la fața locului, trebuie să privești oamenii în ochi și să înțelegi prin ce nenorociri trec și să îți iei angajamentul personal să-i ajuți. Și o parte importantă a acțiunilor noastre a fost o Uh, un raport uh, privitor la locurile în care ați ajuns ca să combateți Ebola, ca să răspundeți crizei din Myanmar, ca să constatați prin ce probleme grave trece Venezuela sau în țările din Sahel care sunt uh, exemplul tipic de uh, țări victime ale unor crize umanitare. Deci trebuie să vă mulțumim pentru asta, pentru că ați fost într-adevăr un comisar activ și activ uh, la fața locului, pe teren. Nu vreau să insist asupra succeselor care uh, s-au obținut în acești ani și cred că dumneavoastră v-ați referit uh, destul la ele, educație în situații de urgență, de exemplu, uh, că am reușit să ajungem la 5 eh, milioane și jumătate, 5, 5 milioane 500 de eh, copii aflați în situații de urgență, cărora le-am acordat ajutoare pentru o, un proces de educație necesar în mod strategic, ca nu doar să reacționăm imediat la uh, Uh, criză, ci ca să le oferim un proiect, o perspectivă de viață, de stabilitate uh, în viitor. Și o veste bună e că sute de mii, cred, cam 300 de mii de refugiați sirieni din Turcia, iată încep să se reîntoarcă în acest moment în Turcia. Și atunci a fost uh, esențial faptul că cei mai mici au beneficiat de educație ca mai apoi să poată să devină cetățeni educația ai propriei țări, mă refer la Siria. Dumneavoastră ați făcut referire și la violența de gen, la epidemia Ebola, la capacitatea noastră de a fi mai eficienți cu exemplu, ne-ați oferit exemplul ajutorului cu uh, lichidități și uh, sigur, e un element important și am învățat și din erorile pe care le-am făcut. Am învățat că e important să uh, previi uh, în tot ce înseamnă reducerea riscurilor naturale, e importantă prevenția și crize ca cea ebolei nu pot fi combătute real fără niște structuri sanitare construite în țările care au nevoie de ele. Și am învățat că multe din crizele care le-am făcut față pot avea doar o soluție politică și Uniunea Europeană trebuie să joace un rol mai important în uh, aceste împrejurări. Așadar, cu toate cele învățate și cu toate succesele pe care le-am reportat, sunt totuși destule lucruri care ne-au rămas de făcut. Deci să fim atenți la schimbările climatice, la impactul schimbărilor climatice asupra uh, crizelor umanitare și apariției crizelor umanitare. Știm că acum există uh, prognoza aceasta a producerii din nou a, fenomenul, a fenomenului El Niño, care poate cauza uh, foamete în uh, teritorii îndepărtate de locul uh, producerii fenomenului El Niño. Și atunci, în următoarea perioadă de programare multianuală, trebuie să căutăm mai multe resurse pentru a reacționa mai bine la schimbările climatice. De asemenea, trebuie să um, reușim să implicăm mai mult ONG-urile locale și să le ajutăm să aibă o reacție mai eficientă în munca lor. Știm chiar de la aceste ONG-uri din Europa, ONG-uri care acționează în condiții foarte dificile, știm că fără acest ajutor nici noi n-am putea să ne realizăm propriile obiective. Deci trebuie să le ajutăm pe ele ca să ne uh, atingem obiectivele noastre. Deci legătura asta între ONG-urile noastre, ONG-urile locale Uh, ai nevoie de flexibilitate în uh, forma noastră de a acorda ajutoarele și trebuie să regândim această procedură în următoarele luni sau în următorii ani. Știm că va trebui să ne confruntăm cu apariția unor noi maladii sau cu reapariția unor maladii care se credeau a fi dispărute. Dumneavoastră sunteți medic, știți foarte, știți foarte bine că apar fenomene cum ar fi rezistența la anumiți virus. Știți foarte bine că intrăm într-o fază acum în care maladii care, sau epidemii care păreau dispărute ar putea reapări, reapărea în țări cum ar fi Sudanul de Sud, Congo, da și în multe alte țări care credeam noi că sunt mai dezvoltate. Încă două comentarii unul uh, se referă la respectarea angajamentelor asumate de UE în summitul mondial umanitar de la Istanbul. Sunt compromisuri asumate chiar de Comisia Europeană și uh, angajamentele statelor membre. Și cred că mm, acesta trebuie să fie unul din eforturile fundamentale pentru viitoarea perioadă, mm, pentru viitorul ciclu politic ca într-adevăr să putem să spunem că ne-am respectat angajamentele. Și uh, închei cu Africa, la care s-a referit uh, domnul comisar. Eu vin din Spania și mă închipuiesc că pentru spanioli Africa, practic, e imediat imediata noastră vecinătate. E la granițele noastre. Uh, nu vreau să vorbesc aici de sosirea migranților, a refugiaților uh, care sosesc în Spania chiar în acest moment ca o consecință a inversării fluxurilor din Marea Mediterană. Dar cred că trebuie să dăm dovadă de solidaritate cu cei care sosesc pe teritoriul nostru și cred că aceștia nu vin în Spania uh, fără a ne putea gândi că Spania o să ne ajute, că e o țară de 45 de milioane de locuitori, e o țară bogată, însă e țară de frontieră și Spania știe că Africa e vecinul nostru real, e vecinul Uniunii Europene și Africa e mm, o provocare pentru viitor și o provocare actuală. Și nici cu ajutor umanitar, nici cu cooperare pentru dezvoltare nu vom putea rezolva această problemă, ci cu relații corecte, juste și cu investiții pe continentul african. Și în acest sens, cred că revizuirea acordului la Cotonou trebuie să fie ambițioasă, care să permită o nouă etapă a relațiilor economice, politice, comerciale cu Africa. Și mi-amintesc că ați spus dumneavoastră că în calitate de comisar de multe ori v-ați simțit prea singur. Și eu sper că senzația asta va dispărea în următoarea perioadă. Mulțumesc, Heidi Haitala. Mulțumesc. <clears throat> Cred că aprecierile sunt uh, reciproce și ne apreciem munca dumneavoastră și relatările periodice. Ați spus că la un moment dat ați vrea să vorbiți mai mult despre aspecte demografice. N-am folosit ultimul cuvânt, explozie. Dumneavoastră parcă ați folosit alt cuvânt, dar nu putem spune ceva împotriva evoluțiilor demografice mai frapante în unele părți ale lumii la care v-ați referit, dar v-aș invita să detaliați părerile dumneavoastră. Ați văzut multe pe teren, aveți atâtea idei, ce e de făcut, ce sfaturi ați avea. Mulțumesc. Nu există alte solicitări. Am un singur lucru de spus să sprijin ce a spus Enrique despre ONG-uri locale în situații de urgență. Știm că e și raportul care vine și s-a recunoscut situația dificilă în care lucrează unele ONG-uri. Localizarea e un lucru bun, adică înseamnă că implicăm pe oameni pe plan local să dea ajutoare pentru comunități, dar e foarte dificil, mai ales în locuri cum ar fi Siria, unde e greu să trimiți lucrători eh, cu ajutoare și sper că recunoaștem dificultățile și continuăm cu agenda localizării. În al doilea rând, în legătură cu Grecia, știți că am mai vorbit cu dumneavoastră despre asta. Noi am sprijinit în comitetul nostru, în comisia noastră, am sprijinit cu ideea de a da ajutor umanitar Greciei în uh, momentul culminant al uh, sosirilor masive de refugiați din Siria. Dar auzim acum relatări foarte îngrijorătoare legate de situația refugiaților din Lesbos și în alte apartamente în legătură cu protecția copiilor. Știu că e o problemă care se ridica de mai multe ori la ministerele elene, dar chiar în decembrie am auzit că, de fapt, nu se îmbunătățește nimic și situația aceeași. Am mai discutat cu domnul Avramopoulos și l-am rugat pe Claude Morez să pună pe agenda Comisiei Libe când vine ministrul de răsor să discutăm asta. Știți că suntem Uniunea Europeană, ar trebui să putem face lucrurile bine și în special copiii să fie bine primiți, uh, apărați, protejați în interiorul Uniunii. Sper că veți continua să exercitați presiunea asupra autorităților elene. Știm că e dificil, am fost în Lesbos și când mi-au spus că 35.000 de oameni sosesc în fiecare zi timp de câteva săptămâni, au făcut o treabă incredibilă să primească atâția oameni, dar acum uh, cifrele au scăzut, bugetul e mult mai mic și trebuie să le dăm condiții adecvate. Și e momentul să se îmbunătățească condițiile. Sper că veți presa, pentru că și Parlamentul va continua să pună întrebări în legătură cu ce se întâmplă în Grecia. Aveți cuvântul din nou, domnule comisar, pentru răspunsuri. Mulțumesc pentru cuvintele amabile. După cum spuneam, în sarcina mea, întotdeauna, în ultimii patru ani, m-am bucurat de sprijinul dumneavoastră chiar când eram pe teren pentru mine a fost ceva de mare ajutor și, desigur, mai ales în misiunile mele cu multe dificultăți, cum ar fi în Sudanul de Sud, în Congo, în Nigeria, în zonele afectate de activitățile Boko Haram. Știam că sprijinul dumneavoastră de colegi, de parlamentari, e cu adevărat important pentru mine pentru a fi cât mai vocal când descriu problemele de pe teren. Și ca un ultim punct în legătură cu relația noastră, aș vrea să subliniez încă o dată acest aspect. Aș începe cu întrebarea Lindei legată de Grecia și permiteți-mi să vorbesc în limba greacă, pentru că am multe de spus, situ- cunosc situația de pe teren. Η κατάσταση ειδικά στη Λέσβο και στη Σάμο Situația din Lesbo și din alte zone, din păcate, continuă să fie foarte problematică. După cum spunea Linda, autoritățile din Grecia, autoritățile locale și populația locală au făcut mari eforturi. Și, cinstit vorbind, în ultima săptămână a fost și decesul unei bunici care aștepta niște refugiați ca să-i ajute să supraviețuiască. A fost ceva foarte emoționant. La întâlnirile cu diversi miniștri care se ocupă de chestiuni de imigrație, am încercat ca refugiații respectivi să fie transferați cât mai mulți înspre interiorul țării. Ne-am gândit că Asta ar putea rezolva o parte a problemelor, dar trebuie să recunoaștem că sunt trei mari probleme pentru gestionarea situației. Mai întâi, lumea a cam obosit în comunitățile locale. S-a acumulat o mare oboseală, ceea ce era de fapt previzibil. În al doilea rând, acordul cu Turcia, conține o formulare care zice că refugiații pot fi trimiși înapoi în Turcia, adică oameni de pe insule din Marea Egee. Și asta limitează uh, libertatea de opțiune pe care am putea o avea. Al treilea punct care, după părerea mea, e favorabil este că atunci când am reușit să transferăm refugiați înspre interiorul țării, refugiați sirieni, pentru că direct sau indirect există o discriminare între refugiații sirieni și refugiații de alte cetățenii, ei bine, în aceste situații, oamenii respectivi au fost tratați în mod exemplar și au fost integrați în structuri de primire excelente. Propriile mele servicii, DG Eco, trebuie în martie-aprilie să plecăm, să ne facem bagajele. Programul s-a finalizat. Avem legătură permanentă cu DG Home pentru ca această perioadă de tranziție să fie cât mai eficace și să putem transfera cât mai mulți refugiați înspre interiorul țării. Am încercat cu DigiHome să creăm programe pentru copii, pentru familiile monoparentale, programe de educație. În Grecia, așadar, în ciuda unei imagini destul de problematice, am reușit uh, să facem mai multe lucruri decât ceea ce se reflectă în mass media. Aceasta e realitatea. E adevărat că realitatea e dificilă elementele pozitive ale unui element uh, sau unui efort comun nu sunt uh, scoase în evidență. Lumea insistă mai mult pe aspectele negative și aș vrea să spun clar și just față de autoritățile elene care au făcut eforturi foarte mari. Dar mai sunt și lipsuri foarte mari pe care le manifestă. Indiferent de Faptul că Eco pleacă sau nu din Grecia, eu personal voi păstra legătura cu autoritățile elene. De altfel, sunt și eu cipriot grec pentru a încerca să ajut în măsura posibilului. Chiar uh, din culise, dacă se poate, să îmbunătățim condițiile de viață la acestor oameni. Acum în engleză. Câteva cuvinte despre intervenția lui Enrique. În special despre ONG-urile locale și activitatea umanitară locală. Și desigur, Linda s-a referit și ea la asta. Sunt într totul de acord cu tine că fără sprijinul lor și fără angajarea lor, sunt convins că munca noastră umanitară pe teren în multe țări care au acceptat ajutor umanitar nu ar fi eficientă și nici eficace. Pentru că ei știu mai bine decât oricare dintre noi care sunt aspectele situației dificile de pe teren. Am văzut asta și în Valea Beca, în Iordania și în Irak și în afara Mosulului și în Turcia și desigur în Africa. Deci, trebuie să găsim căi pentru a da dovadă de mai multă flexibilitate și, desigur, avem o dilemă. Trebuie să respectăm regulile și regulamentele proprii în conformitate cu uh, avizul Curții de Conturi și în același timp trebuie să găsim și soluții să fim flexibili și să utilizăm mai concret ONG-urile locale, partenerii umanitari, organizații internaționale, agențiile ONU, sunt întru totul de acord cu această abordare și eu cred că și cu sprijinul dumneavoastră putem găsi această flexibilitate pentru a ne implica tot mai mult cu cât mai multe ONG-uri locale. It's, it's a precondition in order to see e o condiție pentru cât mai multă eficiență și eficacitate în ajutorul umanitar pe teren și în același timp e foarte important pentru că prin ONG-urile locale putem reduce costurile cu manoperă, costurile de regie, cum se spune, pentru că suntem tot timpul atacați de diversi populiști și de alții care, din păcate, insistă că asistența pentru dezvoltare umanitară e o chestie de lux pe care nu ne permitem și în campania pentru alegeri trebuie să fim cât mai vocali cu toții și să ne angajăm la aceste alegeri pentru a fi cu adevărat împotriva acestei abordări, acestei atitudini care e împotriva asistenței umanitare pentru dezvoltare. Yes. Um, Africa. Da, cu Africa sunt cu totul de acord, dar aș vrea să mai spun ceva mai mult despre ce mă îngrijorează pe mine cu adevărat în legătură cu explozia demografică. După cum am spus, am convingerea fermă că Africa e cea mai mare problemă pentru noi toți, mai ales pentru Europa. Dar cred că e nevoie de o reacție globală. Nu e o problemă doar a Europei, ci a întregului mapamond. Trebuie să gândim în afara cutiilor și să nu credem că e business as usual, dar trebuie să începem de la trei uh, piloni importanți în răspuns. Mai întâi, trebuie să recunoaștem că țările africane ne sunt partenere și că trebuie să depășim abordarea postcolonialistă și abordarea filantropică. Trebuie să privim uh, liderii și țările din Africa drept parteneri și să discutăm cu ei pe plan politic despre corupție, despre proasta guvernanță și despre explozia demografică. Ridic această problemă cu unii dintre liderii respectivi, cinstit vorbind, am primit reacții foarte pozitive de la ei și trebuie să fim foarte serioși. Știu din țara mea că planificarea familială legată de explozia demografică nu e împotriva cadrului moral. Niciodată n-am sugerat ceva ca abordarea chinezească, nu, nimic de genul acesta dar știu că putem găsi o cale și să discutăm cu ei pentru a găsi căi mai bune de planificare familială. Um, and we can connect. Și putem să ne conectăm eventual. Și asta nu ține de portofoliul meu cu asistența umanitară, ci mai mult de ajutorul pentru dezvoltare și investițiile noastre în Africa. Trebuie să găsim căi pentru a conecta ajutorul nostru pentru dezvoltare cu criterii specifice legate de combaterea corupției și a prostei guvernanțe. Și în același timp, trebuie să mobilizăm cu siguranță tot mai mult investiții private. Și din experiența mea, ca cipriot, un centru financiar important, Cipru, pot să vă spun că modelul PPP, parteneriat public-privat, e un model foarte eficace pentru a implica sectorul privat european to be against corruption. împotriva corupției și prostei guvernanțe. E un cadru foarte bun pentru a discuta cu partenerii din Africa și să vedem toate lucrurile acestea să meargă într-o direcție mai bună. Am discutat toate aceste aspecte și cu noul primisul din Etiopia și am văzut că noul lider e pregătit uh, să primească noi idei și să aibă un nou parteneriat cu noi. Și în prima intervenție m-am concentrat. Poate o să vedem un fel de model etiopian pentru toată Africa. Și cam atât. Mulțumesc. Thank you, Commissioner. Mulțumim, domnule comisar. S-a făcut un mare tur de orizont și atâta pasiune cu care ne vorbiți despre subiect. În legătură cu demografia, la noi eh, familiile sunt tot mai mici, în fine nu neapărat asta e cheia, dar femeile au o alegere, lucrurile sunt în schimbare. Oricum vă mulțumim pentru că, dacă îmi permiteți, iată de ce întotdeauna mă concentrez pe educație. Chiar și educația e un instrument special pentru a face și planificare familială. Iată de ce trebuie să ne concentrăm și acesta e sfatul meu Trebuie să ne concentrăm pe îngrijire și educație. Deci ne vedem pe 7 februarie la o audiere și după aceea ne mai vedem noi într-un cerc sau altul. Mulțumesc! Okay, colleagues, I'm going to run on now and do item 23. Acum punctul 23, întrebări de la Heidi Haitola către comisie. În esență, hai, o, o să rezume o întrebare despre regulile OSE, DAC și cum clasificăm împrumuturile în sectorul privat. Nu o să citesc întrebarea, o să las comisia să răspundă și uh, sper că nu o să se lungească la nesfârșit comisia cu răspunsul ca Heidi să intervină. Punctul 23. E cineva de la comisie? N-am niciun nume. E cineva? Vă rog să vă și prezentați și apoi să răspundeți. Lorenz Rezan, șef de unitate pentru eficacitate, dezvoltare în legătură cu statele membre în DEFCO. Cine iese din sală să facă liniște, da? Vă rog frumos. Vă mulțumesc pentru o întrebare. Răspunsul este DAC se implică în modernizarea metodologiei pentru a măsura asistența oficială pentru dezvoltare în 2012 și a ajuns la rezultate substanțiale. La întâlnirea la nivel înalt din 2014, DAC a recunoscut importanța consolidării implicării sectorului privat în dezvoltare, a decis să stimuleze o mai mare sprijin pentru mobilizarea surse private ca prin ca instrumente private, împrumuturi pentru sectorul privat, companii, garanții, ceea ce corespunde cu agenda de acțiune de la Addis Abeba, care sublinează nevoia de a mobiliza toate resursele financiare, inclusiv din sectorul privat, pentru a realiza agenda 2030 SDG. Un element cheie al reformei introducerea metodei de echivalent grant pentru a calcula valoarea ODA împrumuturile. Grant Equivalent permite măsurarea eforturilor donator, mai ales la nivel de condiționalitate, așa cum nu se putea cu metoda anterioară care consta dintr-o raportare în bază de net cash flow. Grant Equivalent Method e aplicabil începând cu 2019 pentru raportarea împrumuturilor 2018 pentru sectorul suveran. Planurile de a extinde această metodă la tranzacții în sectorul privat nu s-au aplicat deocamdată din cauza lipsei de acord între membrii DAC în legătură cu modul de cuantificare a efortului donatorului în astfel de situații. Comisia Europeană sprijină modernizarea DAC eforturile, inclusiv Grant Equivalent Method. Comisia este de părere că modernizarea măsurării ODA este necesară și că Grant Equivalent Method este calea de urmat adecvată pe viitor. Pentru instrumentul pentru sectorul privat, spre deosebire de ce s-a scris în scrisoarea deschisă citată în întrebare, garanțiile adecvate au fost puse în aplicare pentru a evita neclarități între tranzacții comerciale, cum ar fi creditele, exporturi și tranzacții ODA. Garanțiile includ uh, un prag minim de condiționalitate și alte garanții de condiționalitate, cum ar fi cerința de adiționalitate, intervenind doar acolo când există un eșec pe piață, o incapacitate a companiilor uh, pur puse în mișcare de piață de a investi. Riscul de raportarea operațiuni de neconcesionare a fost recunoscut și a fost evitat. Comisia a făcut toate eforturile pentru a ajunge la un compromis între membrii DAC la negocierile cu privire la instrumentul investiții private. Nu s-a putut ajunge la un compromis în 2018. O soluție intermediară aplicată acum, prin care operațiunile de sector privat sunt raportate în continuare pe bază de flux de numerar negocierile probabil se vor redeschide peste 2 ani după o rundă substanțială de culegere de date și analiză de către secretul DAC. Actuala situație intermediară în care e vorba de raportarea în grant equivalent pentru nu se corectează pentru sectorul suveran în grant equivalent și pentru privat în cash flow e profund nemulțumitoare, iar Comisia va continua să sprijine un compromis bazat pe principiile convenite în DAC. Mulțumesc! Thank you. Heidi. Uh, yeah, thank you for this. Uh, it has to be done. Mulțumesc. Sigur că trebuie să diger toate aceste informații. Înțeleg că spuneți că a fost o eroare în această scrisoare deschisă a unui număr de uh, foști președinți ai DAC, inclusiv Brian Atwood, cu care am avut plăcerea să lucrez atunci când a fost uh, ministru. Deci, e adevărat această informație? Și dacă da, atunci ați spune că garanțiile care ați spus că au fost instituite ca parte a compromisului pentru că v-ați uh, confruntat cu o Uniune Europeană fragmentată, unele state membre cerând uh, uh, o îndepărtare de concesionalitate către condiționalitate și care au fost statele membre care au fost uh, cele mai dornice să facă acest pas. Mai avem doar 3-4 minute, trebuie să mergem la FET, deci vă rog foarte concis, pentru că cred că este doar începutul acestei discuții, de fapt, acum. Mulțumesc, da, într-adevăr. Această scrisoare deschisă uh, e, din păcate, puțin greșită, inexactă. Um, și, într-adevăr, uh, raportăm pe bază de uh, fluxuri de numerar și garanțiile se vor aplica în perioada interimară. În ceea ce privește discuțiile, toate statele membre au fost în favoarea adiționalității și concesionalității. Nu asta a fost problema. Problema a ținut de ratele de reducere care trebuiau să fie luate în considerare în uh, formula destul de complexă calculată pentru a măsura concesionalitatea. Și unele state membre, Germania și Franța mai ales, au condus grupul statelor care cereau cifre mai uh, ridicate și alte state membre, mai ales Spania, cerând cifre mai scăzute. și nu s-a putut ajunge la un acord în DAC și alte state membre non-europene s-au exprimat uh, destul de puternic pe ambele fronturi. Okay, well, can we leave it there for today? We have to digest. Bun, deci deocamdată să o lăsăm, să, să ne oprim aici. Uh, ați vrea o copie înscrisă a răspunsului? Dacă să pute... Am dorit o copie a răspunsului dumneavoastră înscris ca să putem să examinăm detaliile și Um, e o situație care, uh, la care vom reveni. Punctul 24, diverse, văd că nu. La punctul 25 avem următoarea reuniune joi privind Yemenul, una săptămâna viitoare privind uh, raportul Curții de Conturi și acum Da, și una pe 7 februarie, dar vă trimitem toate detaliile pentru că nu sunt în ordinea corectă. O să vă trimitem tuturor detaliile pentru următoarele, privind următoarele reuniuni. Și acum încheiem această uh, reuniune și trecem la o, comisie, la o reuniune mixtă cu Comisia pentru Afaceri Externe în sala de reuniune Ian 2Q2. Mulțumim, uh, dragi colegi, uh, ne întâlnim în sala 2Q2 pentru a discuta despre noul instrument NDICI.